Uh, good morning, everybody. I think... Uh, Bună dimineața tuturor. Haideți să începem. Avem o zi și jumătate în această săptămână. Urez bun venit tuturor celor prezenți. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. După cum v-am anunțat, am schimbat ordinea doamna Calniete și domnul Leguib au schimbat locurile între ei, însă cred că ați fost anunțați. Uh, începem în curând discuția în legătură cu raportul doamnei Calniete în legătură cu rețelele transeuropene de energie. Avem de asemenea, în după masa aceasta, o audiere în legătură cu piața energetică europeană. Considerăm că ordinea de zi este așadar adoptată. Câteva comunicări înainte de a începe. Vreau să vă informez că am avut onoarea de a fi invitat de către Conferința Parlamentelor Naționale Europene, COSAC, la Copenhaga, duminică și luni, pentru a prezenta munca noastră asupra pieței unice. Cred că am avut o primire bună și, de asemenea, am subliniat faptul că valor... noi punem foarte multă valoare pe munca parlamentelor naționale. Am uh, fost pe același podium cu domnul Barnier Eh, am răspuns eh, la întrebări împreună, ceea ce a fost puțin diferit de ceea ce se întâmplă de obicei, însă am eh, prezentat munca comisiei noastre. A fost foarte bine că munca noastră a fost recunoscută de către parlamentele naționale. Se va redacta și un raport în legătură cu acea întâlnire. Vi le voi, vă voi distribui orice documente pentru că probabil sunt rezumate utile în legătură cu ceea ce se întâmplă cu piața unică și de asemenea în legătură cu uh, actul pieței unice. Domnul Barnier a spus însă că deja pregătește noi propuneri pentru piața unică pentru 2013 aceasta a fost reuniunea COSAC. În al doilea rând, pentru cei care ne urmăresc pe internet, reuniunea este transmisă în direct pe internet, așadar avem un, o nouă foaie informativă, IMCO, și dacă o primiți pe internet, conține toate linkurile interactive pentru a avea acces la documentația noastră. Puteți să vă înscrieți la lista de distribuție electronică a comisiei noastre. Vă atrag atenția de asemenea că în dosar secretariatul nostru foarte truditor a pregătit un dosar în legătură cu jurisprudența legată de concesiuni. Știți că domnul Juvan pregătește un raport în legătură cu concesiunile, am pregătit și un atelier în acest sens, în data de 10 mai, oricum vă vom anunța în timp util, așadar un atelier legat de concesiuni. Domnul Juvin uh, va redacta raportul care este răspunsul nostru la propunerile comisiei. Acestea au fost comunicările în ceea ce privește adoptarea proceselor verbale. Aveți în dosar procesul verbal a două reuniuni din octombrie anul trecut și a unei reuniuni din martie. Dacă nu primesc obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, se vor considera adoptate procesele verbale respective. Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi de azi, avizului doamnei Calniete în legătură cu infrastructura energetică transeuropeană. Andreas Schwab, o va reprezenta pe doamna Calniete în dimineața aceasta. Și domnul Sivieci, eh, raportor din umbră, din partea socialiștilor, este aici. Doamna Rule, din partea verzilor. Nu știu dacă domnul Kozulnic eh, dorește să se exprime în locul domnului Bilan. Nu? Și mă bucur să îl îi urez bun venit domnului Vinoa, um, director în funcție la Direcția Generală a Comisiei Aferentă, Direcția Generală Markt. Domnule Schwab, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, doresc să o scuz pe doamna Caniete, care astăzi, din motive personale, nu a putut să fie prezentă aici. Aș dori să uh, fac câteva observații referitoare la proiectul său de raport care se află pentru prima dată în fața comisiei noastre. Ea este foarte recunoscătoare pentru faptul că colaborarea cu raportorii din umbră a funcționat foarte bine până acum și că a încercat să țină cont de dorințele lor, respectiv să le cuprindă în proiectul de raport nu a reușit însă să facă acest lucru mereu și nu este de părere că Ingo ar trebui să includă absolut toate dorințele în acest proiect de raport, pentru că uh, Comisia trebuie să se concentreze pe propriile competențe. Doamna Ribe, uh, ca raportor din umbră pentru Verzi, a spus că dorește să includem o componentă ecologică mai puternică în raport. Însă, pentru că există un aviz al Comisiei uh, Envi, uh, doamna Canieta dorește să ne concentrăm asupra competențelor care țin de piața internă. Am uh, am avut un schimb de informații și am ajuns la concluzia că important este să avem o piață internă a energiei în Europa cât mai completă în viitorul apropiat, fără ca uh, vreun stat membru parte a acestei rețele energetice din Europa să fie în vreun fel izolat. Conform uh, estimărilor Comisiei Europene și a specialiștilor, vorbim de până la 200 de miliarde de euro necesari pentru a crea o rețea care să acopere într-adevăr uh, toată Europa pe toți cetățenii din toate statele membre. Și astfel încât uh, alimentarea cu energie să fie dată și în uh, perioadele de criză. Comisia Europeană pornește de la premiza că aceste proiecte trebuie finanțate de investitori privați, cu toate că s-a pus întrebarea la noi la Comisie dacă să luăm în considerare și investitorii din țările terțe sau dacă mai degrabă ar trebui să avem o poziție critică față de o asemenea abordare. Doamna Caniete nu s-a hotărât definitiv în ceea ce privește această chestiune, pentru că trebuie să ținem cont de anumite măsuri legislative în acest context, cum ar fi propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește instrumentul juridic uh, de implementare a um, Government Procurement Agreement. Cele 200 de miliarde de euro sunt uh, nu sunt cuprinse încă în uh, cadrul financiar multianual, până acum vorbim de 9 miliarde care au fost incluse, care vizează investițiile transfrontaliere, cele 9 milioane, dacă vorbim de un volum de 200, uh, este o sumă foarte mică, de aceea sperăm că multe asemenea proiecte nu vor fi interesante pentru investitorii privați, astfel încât să beneficiem de uh, resurse suficiente. Important este pentru doamna Caniete să ne concentrăm asupra competențelor comisiei noastre și uh, a lăsat deoparte alte întrebări care au rămas deschise pentru a ne putea concentra, după cum spuneam, pe domeniul nostru. Pentru dânsa, important în cadrul discuției este ca consumatorii care se găsesc în uh, regiuni îndepărtate din Europa uh, să nu trebuiască să plătească prețuri mai mari la energie. Uh, Doamna Canete este de părere că trebuie să facem tot ce este posibil, astfel încât prețurile la energie să nu crească mai mult, pentru că tocmai consumatorii care au un portofel mai mic, aceștia sunt uh, influențați în viața lor de prețurile acestea în creștere la energie. Din punctul de vedere al pieței interne, protecția consumatorului trebuie să joace un rol primordial. De aceea, furnizarea și alimentarea de energie pe viitor trebuie să fie garantată și să poată fi plătită de toți cetățenii europeni. Cam acesta este conținutul um, în esența sa pe care doream să-l prezint în numele doamnei Caniete. Termenul limită pentru înaintarea de amendamente este 7 mai, iar doamna Caniete se bucură să primească în continuare sugestii și amendamente. Vă mulțumesc! Uh, well, thank you very much indeed. And I think... Mulțumesc! Doamna Carniete, are dreptate când pune accentul pe domeniile de interes pentru noi și pentru piața internă de energie. Însă l-am rugat pe domnul Vinoa să ne dea un context mai larg pentru această propunere. Domnule Sivieci, doriți să comentați în legătură cu munca doamnei Carniete de până acum? Vă mulțumesc. În primul rând, în absența raportoarei, îi urez însănătoșire grabnică. Raportul uh, doamna Calniete a adunat toate opiniile noastre în legătură cu acest aviz și drept urmare avem un rezultat care nu este foarte controversat, lucru care nu se întâmplă foarte des. Vă atrag atenția caracterului specific al acestui aviz. Este destul de interesant să examinăm elementele care sunt în mandatul comisiei noastre. În primul rând, Eh, vedem un pas foarte important către piața unică. Eh, ne dăm seama că piața unică este încă un ideal îndepărtat. Vorbim foarte mult despre piața unică, însă nu putem vorbi mult despre piața unică fără infrastructură. Avem nevoie de mm, stimul pentru a crea o piață unică în domeniul energiei. Există trei resurse principale energetice. Energia electrică, gazul și celelalte energii, celelalte forme de energie. În al doilea rând, ne preocupă utilizatorii finali și am examinat soarta utilizatorilor. Domnul Schwab a menționat prețul, costul energiei, însă noi am dori ca odată ce infrastructura va fi construită, prețurile energiei să scadă Este foarte important pentru noi în această comisie ca prețurile să nu crească. Ca și factorul prețurilor, garanția furnizării este foarte importantă și din acest uh, punct de vedere, consolidarea rețelelor energetice europene este extrem de importantă. pachetul pe care îl vedem în amendamentele raportoarei ar putea să fie extins cu elemente suplimentare. Dacă se întâmplă acest lucru, vom vorbi cu doamna Calniete în acest sens. Vă mai atrag atenția asupra unui alt aspect. Poate că nu a apărut în comisia noastră, însă a fost menționat un aspect în discuțiile din parlamentele naționale linia de credit pentru conectarea Europei este utilizată uneori ca un mijloc de finanțare sub politica de coeziune. Pentru că vorbim aici despre sume relativ mici, 9 miliarde de euro, nu este o sumă extrem de mare. Cu toate că nu este mandatul comisiei noastre, trebuie să avem grijă să nu afectăm politica de coeziune, pentru că instrumentul nostru este foarte bine definit și foarte necesar. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste idei foarte importante. Voi cere eventual comisiei să, vorbe, să vorbească despre această legătură cu politica de coeziune despre care ați vorbit. Doamna Rulă. Äh, Mulțumesc, eu voi fi cât se poate de succintă, doamna Calniete. respectat cât se poate de strict competențele comisiei noastre și, spre deosebire de antevorbitorul meu, nu sunt de părere că chestiunea politicii de coeziune și finanțarea rețelelor ar trebui să fie preluate aici, pentru că aceasta nu este uh, competența noastră, ci mai degrabă a regii. De aceea salut faptul că acest raport este succint și că se concentrează pe competențele comisiei noastre și uh, susțin uh, raportul în această formă. Observațiile mele de ultima oară referitoare la mediu uh, Uh, se refereau la contracararea anumitor competențe din alte comisii. Mă bucur că doamna Calniete nu a procedat așa, de aceea ofer susținerea mea totală. Good. Uh, thank you very much. Foarte bine, vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Sivieci, vă rog, dacă doriți să reveniți. Nu știu dacă era vorba, a fost vorba de traducere, însă sunt de acord că trebuie să implicăm chestiunile bugetare. Am vorbit doar despre ceva ce am aflat de la parlamentele naționale uh, în interesul dumneavoastră. Eu mă opun extinderii uh, și oricum uh, o susțin pe doamna raportor. Domnule Benoit, doriți să ne împărtășiți părerile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Îi mulțumesc în primul rând domnului Schwab pentru că a reprezentat-o pe doamna Calniete la acest raport. Raportul pune accentul pe competențele comisiei dumneavoastră. Într-adevăr, atunci când vorbim despre infrastructura energetică, ne aflăm exact aici, în uh, domeniul dumneavoastră, pentru că fără infrastructură nu există piață internă, aceasta este problema acum. Vedem că lipsa de infrastructuri previne, împiedică integrarea infrastructurilor uh, piețelor energetice naționale într-o piață unică care ar putea aduce o serie de beneficii majore pentru consumatori. Primul avantaj ar trebui să fie prețuri competitive. Atunci când vedem diferențe de prețuri de 30% între statele din estul Europei și cele din vestul Europei, trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru. Nu este acceptabil, acceptabil pe o piață unică. Din cauza lipsei de infrastructură, în special pentru că există un furnizor dominant în unele state, uneori un furnizor unic, care dictează prețul și este foarte important ca prin infrastructură aceste poziții de dominanță să poată să fie uh, chestionate și să se ajungă la o poziție mai concurențială. Doar 5 până la 10% din uh, prețul final pentru consumator îl reprezintă infrastructura. Așadar, eh, dacă construim infrastructura acolo unde este necesar, trebuie să facem o analiză cost-beneficii pentru orice proiect de infrastructură, însă acolo unde este nevoie de infrastructură, este foarte clar că investiția acestor fonduri ar, ar duce la eh, îmbunătățiri, îmbunătățiri Uh, care se vor simți în prețul final pentru consumatori. Pentru că va exista un impact final asupra prețului, uh, un impact de, de genul 40 până la 50% din prețul final. Exist, este o investiție bună și o altă problemă este lipsa de uh, înțelegere pentru uh, infrastructură. Uh, Uh, unii spun că nu este necesară infrastructura, că nu și-o doresc pe teritoriul național, însă este foarte important ca consumatorul, dacă își dorește siguranța furnizării de energie, să înțeleagă că aceasta depinde de infrastructură. Este foarte important să înțeles, ca consumatorii să înțeleagă cum funcționează sistemul de transport al energiei, în special energia electrică, pentru că în viitor vom avea o electrificare mai intensă și fără infrastructura corectă și necesară, uh, vor exista riscuri de distorsionare și de prețuri necompetitive. Acest lucru mi se pare esențial. Trebuie să îi capacităm pe consumatori ca parte a pieței interne îngrijorarea exprimată de doamna Calniete în raport legată de beneficiile pentru consumatorii de rând, uh, cu alte cuvinte, gospodăriile, pentru că asta suntem cu toții, beneficiile sunt foarte importante. Este foarte important ca gospodăriile să beneficieze de ceea ce se întâmplă pe piața internă, să beneficieze de o, de o mai bună interconectare pe piața comunitară. Lucrăm pentru a realiza obiectivele stabilite de șefii de state și de guverne. Anul trecut am, ne-am angajat să încheiem piața internă până în 2014 și să uh, nu mai există izolare energetică până în 2015. Să eliminăm acele insule energetice. Este un cadru foarte important pentru toți factorii de decizie și acesta este contextul în care trebuie să vedem lucrurile în legătură cu facilitatea conectarea Europei. Trebuie să fie foarte clar că nu există o suprapunere cu politica de coeziune în ceea ce privește energia în Facilitatea Conectarea Europei, CEF. Știți că în CEF intră transportul și energia. În domeniul transportului se, deschid, se discută o posibilă suprapunere cu fondurile regionale. Însă, în domeniul energiei, subliniez importanța unei abordări re, reale europene uh, în legătură cu infrastructurile, pentru că s-ar putea ca unele infrastructuri dintr-un stat membru să fie mai mult în beneficiul unui stat vecin. Dacă cerem uh, operatorului de transmisie să facă o, o investiție pentru o stat, un stat vecin, nu o va face. Trebuie să avem autorități de reglementare care, trans, care stabilesc tarifele pentru infrastructuri și care să uh, aloce costurile și beneficiile în mod corect. Uneori însă nu este uh, posibil. Gândiți-vă la uh, parcurile eoliene din Marea Nordului. Nouă state beneficiază. Uh, uh, state au asemenea parcuri eoliene și însă beneficiază tot vestul Europei. Cum se alocă costurile pentru asemenea, un asemenea proiect? Acolo trebuie să existe un fel de stimulent. Dacă reușim să optimizăm proiectele, vom economisi miliarde de euro și este foarte important să alocăm câteva sute de milioane de euro de la, din partea contribuabilului european în aceste proiecte pentru că este logic. Este vorba de proiecte care vor fi în beneficiul tuturor consumatorilor. Vom avea un fel de uh, buget comun din care alocăm fonduri pentru proiecte transfrontaliere care vor fi în beneficiul mai multor, mai multor state membre. Uneori este foarte dificil să hotărâm care stat va beneficia. Un stat beneficiază în proporție de 40%, altul în proporție de 10%. Cum alocăm costurile și beneficiile? Trebuie să avem posibilitatea de a stimula aceste investiții pentru integrarea pieței și pentru asigurarea furnizării către consumatori. Acesta este spiritul, spiritul CEF uh, al conectării Europei. Nu este vorba de o abordare națională și în acest sens diferă foarte mult de fondurile regionale. Trebuie să avem o abordare europeană în legătură cu utilizarea acestor fonduri. Vă mulțumesc! Very much. Uh... Aș dori să menționez două puncte foarte succint. Primul se referă la realizarea rețelelor care, um, datorită energiilor regenerabile, trebuie construite diferit față de cele de până acum. Comisia a menționat uh, marile um, instalații eoliene la Marea Nordului. Acolo există un flux eolian puternic care până acum nu a putut să fie captat cu rețelele de acum și nu poate să fie transmis mai departe. Deci nu ne ajută să avem instalații și stații uriașe dacă nu putem să le transportăm. Aceasta este o chestiune care ține de piața internă, pentru că uh, cu ceea ce trebuie să se construiască acolo nu poate fi alimentată numai Germania sau Saxonia inferioară, ci și alte regiuni. În al doilea rând, ca observație succintă, vreau să mă refer la preț. Dacă vorbim despre o diferență de preț de 30%, atunci nu mai este o chestiune care ține numai de infrastructură sau de rețea, ci este vorba de multă politică care se ascunde în spatele acestui lucru. În Germania, prețul la, reprezintă pe jumătate preț energie, iar pe de cealaltă parte este politică. Este vorba de anumite sporuri, adaosuri, multe lucruri se referă la energiile regenerabile, care nu au nimic de a face cu rețeaua sau concurența. Este până la urmă uh, o modificare, pentru că consumatorul plătește în Germania o parte mare pentru uh, dezvoltarea infrastructurilor pentru energie regenerabilă din prețul de energie. Deci trebuie să ne asigurăm și să calculăm ce costă, cât costă construirea acestor rețele. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că prețurile la energie se calculează în funcție de specificitățile naționale și nu în funcție de piața internă. Mulțumesc! Uh, Mrs. Ruler, I think you want, do you want to come in again? Deci da, foarte pe scurt. Domnul Maier a spus ceea ce voiam să spun, însă doresc să mai accentuez un punct pentru a evita neînțelegerile. Eu cred că această comisie susține întru totul dezvoltarea rețelelor europene și suntem cu toții de aceeași părere că aceasta este o sarcină europeană, pentru că și noi observăm acest risc și anume ca statele membre uh, se gândesc la o rețea proprie și mult prea puțin la rețele transnaționale. Și este absolut necesar să le creăm pe acestea dacă dorim să facem, să avem un punct de inflexiune în industria energetică. Sigur că ITRE și alte comisii sunt competente și ele pe acest sector. Okay. Um, anybody else Mulțumesc. Cred că în ceea ce privește principiile fundamentale suntem de acord cu toții. Chiar și în afara comisiei, în principiu, furnizorii de la uh, nivel european dorim să îi uh, să folosească aceleași prețuri și să facă o ofertă transfrontalieră care să fie bună și rentabilă din punctul de vedere al prețurilor pentru consumatori. Aceasta nu este numai o sarcină a noilor state membre, ci se referă și la vechile state membre, pentru că între Bruxelles și Strasbourg există o serie de eh, lipsesc o serie de conectori care și au apărut eh, și monopoluri eh, pe această, în acest sector. Cred că uh, modul în care s-a pus accentul în acest raport uh, este cel corect. Îmi este cât se poate declar că ceea ce am spus pentru consumatori și pentru cetățenii europeni uh, și pentru gospodăria, așa cum a corectat Comisia, este lucrul corect pentru că ei sunt consumatorii de energie și sper că până la 7 mai să putem primi suficient de multe amendamente, astfel încât, uh, după ce le prelucrăm, să putem și vota. Good. Well, thank you very much indeed. And I...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 much. Um, Mulțumesc foarte mult pentru această introducere cât se poate de cuprinzătoare. Îi invit întâi pe raportorii din umbră să ia cuvântul. Așadar, îl avem pe domnul de Campos, domnul Lehica, domnule Mandus, vorbiți în numele dânsului, domnul Henestorm, doamna McClarkin. Domnul Gustafson, uh, din partea GUE, nu este aici domnul Lamotă din partea DG Markt și el va fi invitat la cuvântul puțin mai târziu. Așadar, uh, domnul Corața Bild uh, dorește și dânsa să vorbească și există și alți colegi care doresc să contribuie, să contribuie așadar pe aceștia îi rog să ne facă un semn. Începem așadar runda de contribuit, trei contribuții cu domnul profesor de campus, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă răpesc puțin timpul pentru a vă spune că domnul Miguel Portas uh, a murit ieri uh, la vârsta de 53 de ani. Este o veste cât se poate de tristă. Membru al Parlamentului, uh, cetățean portughez, european convins, care credea cu putere în proiectele europene, și, de asemenea, aș dori să îi mulțumesc lui Pablo Arias pentru toată munca sa pe care a făcut-o la această comisie pe marginea acestui subiect și să-i mulțumesc pentru uh, introducerea pe care a făcut-o. Este foarte important spiritul uh, în care lucrăm. Știm că în lumea de azi este foarte dificil, mai dificil decât am crezut că va fi. Când am început activitatea acum un an, ne-am gândit că va fi uh, o umplere a unor găuri, o completare practic doar 9% din uh, comerțul electronic era transfrontalier și ne-am gândit că va fi ușor să sporim acest nivel de uh, comerț transfrontalier și să umplem niște goluri uh, pe piața unică digitală. Dar s-a dovedit că lucrurile sunt mai dificile decât crezuserăm inițial. Întâmpină mai multe probleme decât am bănuit iar acest mediu este foarte fragmentat, lipsește încrederea și multe cunoștințe uh, din partea consumatorilor. Și această lipsă de cunoștințe a consumatorilor este un lucru care expl- îi, îi ajută pe cei care exploatează uh, drepturile de proprietare intelectuală vorbim aici des- și despre ordinele bancare care sunt transmise dintr-o țară în alta. Sistemele de protecție a consumatorilor sunt diferite de la o țară la alta și atunci apar dificultățile. De multe ori ne întâlnim cu idei anti-europene, discriminare bazată pe naționalitate atunci când este vorba despre achiziții online, regimul lingvistic pe care îl folosesc diferite site-uri de pe internet și care uh, nu le permite cetățenilor să cumpere din țări diferite, pentru că nu pot alege dintr-o gamă completă de produse sau nu pot uh, compara produsele. Toate aceste dificultăți, uh, iată, apar în continuare. Apar deci uh, dificultăți în întregul sistem, însă Cred că potențialul este uriaș pentru economie, pentru ocupare și mai ales pentru ocuparea în rândul tinerilor, așa cum a spus și Pablo Arias. Este o șansă pe care nu putem să o ratăm, pur și simplu. Comisia a înaintat o comunicare foarte clară și rezonabilă și spune că există anumite priorități cu care sunt de acord, iar grupul nostru de lucru s-a dovedit a fi o platformă excelentă pentru dialogul cu părțile implicate și, în general, atitudinea față de achizițiile online pe piața unică digitală este una consensuală. Grupul nostru de lucru s-a angajat puternic față de ideea că avem nevoie de tranzacții online sigure și știm că dacă există dificultăți în obținerea acestui obiectiv acum, atunci uh, există o serie de subiecte care trebuie să fie dezvoltate în continuare pentru a putea depăși aceste probleme. Și cred că uh, raportul domnului Arias merge pe linia corectă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Engstrom. Thank you. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu multe dintre lucrurile spuse de antevorbitorul meu și cu cele mm, spuse de uh, comise în comunicarea sa. Dezvoltarea pieței interne este una dintre prioritățile cele mai importante pentru noi. Și uh, la fel piața unică digitală. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și cred că aceasta va fi într-adevăr o temă foarte importantă pentru Europa. Din păcate, sunt încrezător că vom reuși să cădem de acord asupra acestui raport de inițiativă cu o majoritate largă. Însă, dacă vorbim despre legislația în sine, haideți să vedem cum stau lucrurile cu comerțul electronic. Cu toții suntem de acord că, probabil, cea mai importantă problemă este lipsa de încredere din partea consumatorilor. Încrederea, sigur, nu este ceva ce noi, ca politicieni, putem să dictăm de sus. Este ceva ce trebuie să crească treptat. Însă poate că ar fi util să ajutăm la sporirea acestei încrederi. Cred că dacă am avea aceeași legislație pentru consumatori în întreaga Europa, acest lucru ar facilita lucrurile, iar consumatorii ar putea să înceapă să uh, cumpere electronic mm, cu mai multă ușurință din alte țări ale Uniunii Europene. Dar când discutăm despre legislația din acest domeniu, suntem împotriva armonizării totale. Iată discrepanța. Un alt raport legislativ de care ne-am ocupat este proprietatea intelectuală și drepturile de proprietate intelectuală. Acesta se concentrează pe uh, acordurile mici. Cred că suminăm aici încrederea consumatorilor și mai mult, pentru că, în plus, pe lângă riscurile care sunt implicate, uh, referitoare la produs și furnizarea acestuia, apare și riscul că la vamă produsele ar putea să fie confiscate din motive care sunt greu de înțeles pentru un consumator mediu. Această directivă privind implementarea vamală oferă posibilitatea autorității vamale să confiște un smartphone pe care l-am cumpărat din străinătate pentru un consumator uh, mediu, uh, uh, nu înseamnă, nu este o mare diferență dacă îl cumpără în Europa sau în Statele Unite. Deci, s-ar putea întâmpla ca această situație să intervină în baza directivei adoptate de noi. Deci cineva cumpără un smartphone, îi se confiscă de autoritățile vamale pentru că există un conflict privind brevetele care este în continuare pe rol. Pentru un consumator individual, acest lucru este total de neînțeles și prima dată când se va întâmpla așa ceva, persoana respectivă va fi foarte supărată, va spune acest lucru tuturor prietenilor săi și poate va ajunge și în mass media spunând că nu se poate avea încredere în achizițiile online din alte țări. Această discrepanță, așadar, între lucrurile bune spuse în raportul de inițiativă și lucrurile dăunătoare din uh, alte uh, rapoarte și din legislație mm, mă frapează. Trebuie să vorbim și despre conținutul digital, pentru că eu uh, și noi cu toții dorim să avem mai multe oferte legale electronice pentru persoane care doresc să plătească pentru cultură, să spunem, și care doresc să achiziționeze ceva, orice. Există companii care încearcă să ofere servicii noi. Multă uh, lume este dispusă să plătească pentru muzică, cum ar fi prin Spotify. Acum jumătate de an uh, a fost uh, <laughs> inițiată aceasta și um, doar șapte state membre din 27 au acces la această companie pentru că trebuie să se negocieze cu anumite asociații uh, de drepturi intelectuale în fiecare stat membru care dorește să ofere aceste servicii. Deci, 157 de negocieri uh, individuale, lucrurile devin pur și simplu uh, greu de făcut. practic, uh, pare că nu există nicio cale de armonizare pentru a ajunge la un titlu european corporat. Și sunt îngrijorat pentru că oricât de bun ar fi raportul din proprie inițiativă pe această temă, lucrurile nu vor fi și implementate, pentru că, până la urmă, trebuie să schimbăm anumite lucruri în Europa. Și asta înseamnă că anumite interese uh, vor și părți interesate vor avea de pierdut. Și dacă nu vom avea forța politică de a face acest lucru, atunci mi-e teamă că nu pot să fiu atât de optimist cum se dorește. Însă vom vedea ce se va mai întâmpla. Abia aștept să văd uh, cum vor evolua lucrurile și poate până la urmă vom găsi o cale. Good. Okay. Well, thank you very much. Bun, mulțumesc foarte mult. Cred că comisia ne va trimite o propunere în curând Acum, doamna McClarkins. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, colegi. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru angajamentul său și pentru entuziasmul pe marginea acestui subiect și pentru agenda foarte impresionantă pe care a adus-o la grupul de lucru. Așa cum am auzit de curând, impactul economic uh, asupra internetului este de 2,6 trilioane de euro, iar uh, un sondaj al Comisiei recent uh, completează acest lucru spunând că acesta ar putea să fie sporit cu 100 de miliarde pe an uh, dacă reușim să aducem lucrurile pe calea cea bună. Un există un, um, se ne așteptăm la un miliard de consumatori până în 2016 și doream să subliniez câteva dintre aceste cifre pentru a vă arăta potențialul care există și câte am putea să realizăm dacă înțelegem care sunt beneficiile uh, acestei piețe unice digitale și de aceea aceasta trebuie să fie uh, dezvoltată. Așteptăm ca Comisia să înainteze toate propunerile pe care ni le-a propus în această și promis în, această, uh, în acest sector. De asemenea, în ceea ce privește cadrul de copyright, trebuie să încurajăm uh, licențierea flexibilă și să protejăm drepturile de IP. Dar trebuie să vedem că există opțiuni tot mai multe, pentru că asta doresc și consumatorii, doresc să beneficieze de ele și acest lucru nu poate fi atins decât dacă licențierea multiteritorială este simplificată și um, se modernizează întregul sistem. Uh, legislația corporată este uh, complicată și ea trebuie simplificată pentru a aduce beneficii consumatorilor. În ceea ce privește IMM-urile, IMM-urile se confruntă în continuare cu cele mai multe bariere care le împiedică creșterea atunci când vine vorba despre piața unică digitală. Și trebuie să ne aplecăm asupra implementării legislației actuale pentru a completa piața unică ca parte a acestei inițiative. Dar trebuie să abordăm modul în care IMM-urile fac afaceri uh, online și transfrontalier pentru a le da șansa de a fi competitiv pe această piață. IMM-urile trebuie să poată să uh, beneficieze de această interconectare. Și, sigur, trebuie să deschidem această piață unică digitală către cetățenii noștri. Trebuie să vedem cum putem rezolva conflictele și reclamațiile transfrontaliere și, uh, de asemenea, transportul joacă un rol important. Principiul subsidiarității în ceea ce privește plățile online transfrontaliere trebuie respectat și el. În ceea ce privește cele cinci priorități incluse în planul de acțiune al Comisiei, uh, le susțin. Cred că comerțul electronic trebuie să fie uh, o chestiune care ține de uh, statele membre dar și sistemele de informare joacă un rol important. Și cum am spus mai devreme, aștept uh, cu nerăbdare să susțin uh, propunerile Comisiei, care cuprind uh, o valori clare europene și o valoare adăugată, dar nu susțin propunerea de regulament privind privind legea privind legea soft în acest domeniu există 27 de uh, sisteme legale și acest lucru reprezintă o problemă. Uh, studiul de impact uh, realizat în domeniu va arăta care sunt efectele. Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra soluțiilor practice care poate pot duce la o codificare referitor la ceea ce s-a stabilit în directiva privind protecția consumatorilor și poate să va ajunge la un nou sistem uh, legal complex de care este nevoie în zilele noastre. Fac apel la raportori și la colegii mei pentru că trebuie să, să cheltuim uh, banii contribuabililor în mod eficient și să obținem valoare adăugată în acest domeniu. Avem cu adevărat nevoie de o creștere economică și o putem obține prin intermediul pieței unice digitale. Mulțumesc, doamnă McClarkin. Așadar, cred că acum putem să trecem la ceilalți oratori. Doamna Corața Bild. Gallo and Mr. Schwab. Anyone else? Mai dorește cineva să se înscrie pe lista de vorbitori? Nu? Atunci doamna Corața Bild. Uh, thank you, Malcolm. Mulțumesc, Malcolm. Salut propunerea comisiei. În final avem pe agenda noastră politică posibilitatea de a consolida încrederea și interoperabilitatea atunci când socialiștii din Europa vor să folosească banii contribuabililor care nu există. Noi, la EPP, la PPE, spunem, haideți să eliberăm forțele deja existente în piața internă, să creăm Europa digitală. În final, Comisia face o propunere cu 16 acțiuni concrete pentru o foaie de parcurs. Aceasta este o foaie de parcurs pentru încredere care nu poate să fie de sus în jos. Lucrăm pentru a elimina restricțiile care încă mai există pe internet pentru a acorda aceeași demnitate libertății de circulație pe internet ca și libertății de circulație fizic. Un alt lucru pe care nu îl înțeleg de la Partidul Piraților este că de 2 ani lucrăm pentru reguli armonizate. Unde ați fost în acest timp, atâta timp cât noi ne luptam pentru aceste reguli? Acum vă plângeți, dar care a fost poziția dumneavoastră? Ați luptat pentru reguli armonizate, nu ați spus că nu aveți încredere în nicio propunere înainte de a o auzi. Avem un raport de inițiativă care este discutat aici și dumneavoastră ați spus că oricum nu va avea niciun rezultat. Ce vă doriți atunci? Dați-ne o alternativă concretă cum putem să ajungem la o Europa digitală și cum putem să creăm uh, locuri de muncă pentru cei din Suedia și din Europa, în loc de a critica orice în mod nediscriminatoriu. Două idei concrete pe care aș dori să le, le ridic uh, în legătură cu Comisia. Una în legătură cu acțiunea numărul 3. Uh, sper că se vor prelua Uh, practicile comerciale fel. Se lucrează foarte bine acum între comisie și actorii implicați, principiile bune conduite, măsuri de implementare, ca rezultat al raportului pe care îl menționați în legătură cu uh, piața europeană. În ceea ce privește acțiunea 5, mă bucur că Comisia vorbește despre compararea, nu doar compararea prețurilor, ci și a calității. Este un lucru pe care am încercat să îl obținem în uh, domeniul alimentar pentru a obține produse mai de calitate. Și, în ultimul rând, o propunere foarte completă uh, de consolidarea infrastructurii, de capacitarea consumatorilor, până la o agendă pentru consumatorii din Europa. Este un cadru coerent foarte bun, însă cum are de gând Comisia de a introduce o abordare uh, comprehensivă și cum va lupta cu statele membre care rezistă în fața unei Europe digitale? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamna Bilț, doamna Ferreira. Mulțumesc foarte mult. Un lucru în care aș dori să intru mai în detaliu a fost menționat foarte pe scurt, interfața între internet și livrarea bunurilor, vânzarea bunurilor. Avem probleme cu constituirea pieței interne digitale, însă problema principală pare să fie interfața între lumea digitală și lumea reală. Companiile de transport reprezintă un punct slab, există costul uh, transportului, pentru că nu totul se poate face virtual. Trebuie să existe o mișcare între conturile bancare și un transport de bunuri. Acest lucru creează probleme pentru IMM-urile care se implică în platforme majore, fiecare fie că sunt PayPal sau altele, pot să primesc plăți prin PayPal, de exemplu, dar asta îmi limitează libertatea. Trebuie să mai lucrăm aici în legătură cu modalitățile de plată, Trebuie să ținem, ținem cont de protecția consumatorilor, drepturile consumatorilor, uh, încrederea din partea consumatorilor. Există un potențial major de creștere în acest domeniu. la reprezintă foarte mult această rată de creștere de 8% reprezintă 53.000 de noi locuri de muncă create în Europa. Uh, asta înseamnă că foarte uh, multe persoane ar putea avea un loc de muncă dacă am putea ajunge la această rată de creștere. Însă, banii din buzunar sunt singurii pe care îi putem cheltui Trebuie să consolidăm piața digitală prin comerțul digital și în același timp trebuie să fim precauți în legătură cu efectul pe care piața digitală îl are asupra piețelor tradiționale. Devine din ce în ce mai dificil uh, pentru că um, magazinele retail încep să se concentreze în mall Um, lucru care face lucrurile mai dificile pentru consumatori. Trebuie să avem în vedere faptul că dacă continuăm să consolidăm comerțul digital, acest lucru va avea un efect asupra comerțului cu amănuntul în fizic. Nu vrem ca aceste lucruri să fie separate total. Uh, vorbim despre uh, rețelele implicate, rețelele digitale LTE, broadband, bandă largă, oricare ar fi aceste rețele, însă trebuie să fim realiști. Dacă vedem, dacă vrem o mișcare spre comerțul electronic, atunci trebuie să ne amintim că toată lumea trebuie să aibă o șansă egală de a exista pe această piață digitală. Urmează doamna Gallo și domnul Schwab și doamna Engstrom uh, dorește să răspundă foarte pe scurt. Doamna Corața Bil probabil așteaptă răspunsul dumneavoastră. Doamna Galo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului și să îi exprim susținerea mea și colaborarea atâta timp cât va fi necesar. Nu voi răspund, nu mă voi referi aici la chestiunea drepturilor de autor și la prezentarea pe care a făcut-o doamna Engstrom. în care ni s-a spus că ar putea să ni se confiște un telefon la frontieră. Știm că bagajele personale sunt excluse de la verificări aș fi vrut să aud mai multe despre TVA-ul aplicat bunurilor digitale. Aș fi dorit ca doamna Engstrom să susțină uh, rezoluția mea, care nu a fost susținută de verzi. Avem nevoie de un minim de coerență. În acest sens, aș dori să fac o observație și să vă atrag atenția asupra faptului că uh, Comisia ne-a promis pentru 2012, deci acest an, o strategie uh, în legătură cu cloud computing. Este foarte important acest subiect pentru că aici există un potențial enorm de creștere a locurilor de muncă și un potențial economic important pentru IMM-uri, pentru că ele în general, nu au la dispoziție sumele de investi- pentru a investi în structuri de ultima tehnologie. Well, thank you, Mr. Gallo. I... Mulțumim, doamna Galo. Gallo vom discuta avizul dumneavoastră în legătură cu rețelele de telecomunicații mai târziu, pentru că ați spus că avem nevoie de uh, telecomunicații de înaltă calitate pentru a putea mobiliza piața digitală internă. Domnul Schwab, mulțumesc. S-au spus deja multe lucruri pe care vreau să le spun, așa, dar voi pune accentul doar pe două idei. Consider că domnul comisar Barnier, cu strategia sa orizontală, uh, face propuneri într-o serie de domenii din piața internă. Merge într-o direcție bună, încearcă să recupereze neajunsurile susține încrederea între cetățeni și consumatori în legătură cu acest tip de comerț digital, în special uh, la nivel transfrontalier. Încrederea trebuie să fie stimulată între, pentru consumatorii care vor să cumpere bunuri transfrontaliere. În mai multe sondaje Eurobarometru arată că foarte mulți cetățeni ar dori să cum facă cumpărături transfrontalier, însă nu cunosc regulile aplicabile, îi preocupă uh, faptul că nu au capacitatea de a verifica credibilitatea firmei de la care cumpără sistemele de stabilirea prețurilor sunt foarte complicate în alte state și alte domenii menționate și de doamna Corața Bild, în care mai trebuie, pe care mai trebuie să lucrăm pentru a susține încrederea. Uh, sper că doamna Engström va participa în mod constructiv la această dezbatere. Noi trebuie să ne asigurăm că implementăm în mod corect prevederile din legislația pieței interne și considerăm că, că avem deja mm, legislație pe piața internă pentru că, în final, uh, piața internă digitală va fi decisivă. Doamna Engstrom, pe scurt, uh, vă rog, aveți dreptul de a răspunde. Mulțumesc, doamna Corața Bild și doamna Galo. Uh, doamna Galo a plecat, dar doresc să răspund ambelor colege. Sunt politician, dar nu susțin că am soluții concrete pentru orice problemă. Poate nu sunt politician de plin uh, până în ceea ce privește uh, aplicarea de către vămi a drepturilor de proprietate intelectuală. Eu aș susține că trebuie să ajungem la o a doua lectură uh, și la o nouă discuție în lumina acestui raport și a uh, promovării comerțului electronic. Doamna uh, Galo are dreptate, bagajul personal este exceptat, însă uh, întreaga idee este că aceste com- în piața digitală internă, uh, aceste produse ar putea să fie comandate dintr-un alt stat și trimise prin poștă peste frontieră, lucru care uh, va fi verificat. În ceea ce privește piața internă digitală și copyright, mă bucur mm, că am primit această întrebare, pentru că ieri am lansat o carte pe care am distribuit-o uh, tuturor eurodeputaților în căsuța lor poștale, aceasta este propunerea mea. Dacă am putea să cooperăm în Europa, conform acestor idei, pentru a reduce influența societăților de colectare a tarifelor, puteam, am putea să înființăm ceva foarte util și dacă există o majoritate în acest sens, uh, aș fi mult prea bucuros să, mult, foarte bucuros să conlucrez cu dumneavoastră. Președintele, vă mulțumesc că ne-ați uh, trimis, uh, ne-ați distribuit cartea dumneavoastră, o vom citi și chiar dacă nu vom lectura din ea în comisia noastră, vom lua notă de opinia dumneavoastră. În primul rând, sunt de acord cu colegii uh, că este un document uh, bun din partea Direcției Generale Markt, pentru că este un document cuprinzător care reunește idei pe care le-am discutat aici și că există neajunsuri. În acest sens susțin un lucru pe care l-a menționat și doamna Corața, Corața Bild trebuie să examinăm problemele care țin de uh, regulile de concurență. Domnul Almunia a venit la comisia noastră și nu a fost uh, foarte îngăduitor în legătură cu aceste probleme. Comisia are însă un rol foarte important aici pentru că trebuie să se asigure că internetul asigură libera concurență. Însă vorbim și de libertatea de alegere pentru consumatori. Consumatorii pot să uh, evidențieze probleme cu o serie de servicii uh, și trebuie să ne preocupe felul în care consumatorii uh, primesc uh, informații independente. Există site-uri internet care compară prețurile, însă trebuie să ne asigurăm că acestea sunt independente. O altă idee este întrebarea doamnei McClarkin în legătură cu drepturile consumatorilor și problemele lor. Comisia în documentul său spune, citez, în 2012, în 22 mai, ă, aceasta este data pe care am primit-o din, de la cabinetul domnului Dali, se va prezenta o agendă pentru consumatorii europeni cu impactul asupra consumatorilor. Bineînțeles că noi am luat-o puțin înainte pentru că vrem să răspundem la această agenda a consumatorilor. Vreau să menționez faptul că la o întâlnire a Aris, am avut o prezentare de la BEUC, uh, Organizația Consumatorilor Europeni. Uh, acolo s-a propus un contract tip pentru tranzacțiile online, care include într-un format simplu, despre care vorbea domnul, doamna McClarkin, într-un format simplu, elementele cheie de drepturile consumatorilor care sunt deja în vigoare. Astfel, se poate înainta și uh, putem adopta o lege comună europeană a vânzărilor. Știu că multe statele, state membre nu doresc să meargă în această direcție, li se pare că mergem în prea rapid, însă propunerea BEUC este una practică și merită să fie menționată. Mi se pare uh, o opțiune bună, paralelă, indiferent ce decidem în legătură cu acest uh, raport. Vă mulțumesc tuturor. Îi dau cuvântul acum comisiei, doamnei Lamot și după aceea din nou raportorului pentru a încheia dezbaterea. Merci, Monsieur le Président. cea de ieri din Copenhaga, pe marginea subiectului pieței digitale, iar Comisia Europeană este cât se poate de dispusă să contribuie la ceea ce am început. Salutăm acest lucru și a fost uh, plăcut să observăm că între Parlamentul European și între membrii uh, parlamentelor naționale exista un consens foarte mare în toate domeniile. Am acoperit toate domeniile, începând cu e-commerce-ul până la uh, Uh, chestiunile legate de drepturile de proprietate intelectuale și așa mai departe. Deci a fost uh, cu adevărat o ședință foarte bună, care a durat aproape 3 ore și cred că va exista și o comunicare în scris referitoare la rezultatele acestei discuții, care va fi distribuită prin serviciile Parlamentului. Consider însă că suntem pe o cale bună și, la modul general, uh, se salută ceea ce se face în acest domeniu.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 acestea sunt datele care ne așteaptă. Încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență și pentru participarea la dezbaterea foarte interesantă. Mulțumesc! Termenul este 30 mai. Așteptăm agenda a, a Comisiei pe 2 mai poate că ne va furniza idei pentru a le incorpora în răspunsul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție importantă. Trecem la următorul punct. Se pare că voi fi raportor pe acest punct. Este vorba despre propunerea Comisiei de a actualiza directiva cu privire la reglementările care privesc embarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice. Cred că raportorii sunt aici. Domnul Ghiom nu este prezent. Salut și o echipă din partea Direcției Generale Enterprise, doamna Girao, care răspunde de uh, acest uh, subiect. Aș vrea să deschid discuțiile făcând câteva observații pe marginea amendamentelor. Nu vreau să uh, revin la aspectele pe care le-am uh, menționat deja. S-au depus 66 de amendamente. Un număr mare dintre ele sunt amendamente pe care le-am inițiat eu. Aș vrea să mulțumesc raportorilor. Toți uh, raportorii au semnat anumite amendamente și am uh, cooperat îndeaproape pentru a îmbunătăți acest raport. Amendamentele mele se leagă de introducerea unor noi uh, categorii de design. Cred că factorii interesanți au uh, avut o reacție pozitivă la ideea de a um, de a um, face ca aceste categorii de design să fie mai clare. S-a depus și o versiune ușor diferită de cea a mea, am putea vorbi despre ea voi uh, discuta despre ideile um, alternative, însă în orice caz ideea de a fi specifici în privința condițiilor măsurabile uh, în care sunt concepute embarcațiunile, uh, ideea aceasta a beneficia de o reacție pozitivă, însă așteptăm uh, opinia Comisiei. Există o serie de uh, amendamente în privința marcării și alte aspecte. Nu cred că e nevoie să intru în detalii, însă colegii care doresc să o facă pot să facă acest lucru. Aș vrea să mă refer la unul sau două alte amendamente. Domnul Manders a fost uh, cel mai uh, uh, prolific din punctul de vedere al amendamentelor. Sunt de acord cu faptul că e nevoie de licențe armonizate pentru embarcațiuni, însă acest aspect nu ține de propunerea tehnică și nu sunt sigur că includerea acestui aspect în considerente este o idee bună. vorbește de asemenea despre motoarele diesel uh, și nici uh, acest punct nu uh, ține de sfera de acoperire a propunerii. A depus un amendament în ceea ce privește responsabilitățile fabricanților. Nu cred că propunerile sunt uh, Uh, coerente cu ideea unei responsabilități a fabricanților, însă putem discuta despre asta. Domnul Schwab vorbește despre um, mărcile de origine și vom putea vedea dacă, vom vedea dacă putem include acest aspect în uh, um, propunere și Comisia uh, va uh, putea interveni pentru a ne spune care este părerea ei. Cred că am acoperit uh, amendamentele în detaliu. Cred că dispunem de un bun punct de plecare pentru a vota această propunere, după care vom discuta cu Consiliul, vom vota în timpul președinției daneze, însă președinția cipriotă trebuie să uh, ne um, dea indicații, trebuie să uh, vedem dacă specialiștii din grupul de lucru sunt uh, de acord cu această propunere. În Copenhaga m-am întâlnit cu ministrul danez al mediului și am discutat cu ea despre uh, poluarea sonoră și despre emisii. Um, aceasta este prezentarea mea. Aș vrea să vă invit acum să contribuiți. Uh, invit pe raportorii din umbră să intervină, începând cu domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. În esență, v-ați referit la cele mai importante puncte ale amendamentelor. Cred că amendamentul 52 pentru embarcațiuni pentru sport, care uh, pot fi uh, oferite numai în statul membru în care sunt uh, construite, uh, nu este o prevedere prietenoasă cu IMM-urile. În plus, uh, amendamentul 65, în ceea ce privește pontoanele pentru opririle de urgență, aceasta este o practică utilizată, dar ele nu există întotdeauna, de aceea cred că ar trebui să existe un regulament uh, la nivel european în acest sens. În ceea ce privește sau mai degrabă foarte pe scurt, aș vrea să mă refer la introducerea de noi categorii, amendamentele 59, 61, 62 și 63. Am convenit și ați spus deja acest lucru, ca acest briefing paper să fie uh, dat uh, acestor categorii și pe mine mă interesează ca rezultatele aceste, acestui document să fie uh, votat. Pentru că dacă vorbim despre introducerea acestor uh, categorii, um, eu propun să retragem amendamentul 51, uh, mai ales în ceea ce privește motoarele hibride, um, mai ales dacă nu este acesta momentul introducerii acestor uh, noi categorii. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Eh, <clears throat> On ollut hieno tilaisuus seurata. Eh, Aceasta a fost eh, o bună ocazie de a urmări modul în care s-a dezvoltat acest raport datorită expertizei dumneavoastră și a modului în care l-ați condus și amendamentele pe care le-am înaintat împreună cu colegii se bazează pe realitățile din Finlanda Cel mai important lucru este să îmbunătățim siguranța acestor embarcațiuni. Și în ceea ce ne privește, tot ceea ce îmbunătățește siguranța noastră este un lucru bun. Așadar, nu cred că vor exista probleme adevărate în ceea ce privește aceste aspecte, în ceea ce ne privește. Este important, sigur, să conștientizăm nevoia de protecție a mediului, a naturii, utilizarea anumitor combustibili câteodată trebuie să fie restricționată, să fie supusă anumitor reguli și trebuie să ne asigurăm că reducem emisiile care pot uh, produce daune. Acestea sunt puncte importante. Dar cred că tot ceea ce are legătură cu siguranța este bun, pentru că siguranța este foarte importantă. Cred că reformele uh, și modificările pe care le, vor, le va aduce acest raport vor fi pozitive și acest lucru va fi foarte important pentru noi în Finlanda, pentru cei care construiesc embarcațiuni. Mulțumesc foarte mult, președintele, domnul Mandes, acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este... Mă bucur să aud uh, ceea ce prezentați aici. Pentru că cred că este o propunere bună și nu este controversată. Există câteva puncte pe care le-am uh, abordat și aș, cred că e bine să așteptăm propunerea comisiei și apoi putem intra în detaliu. Însă dacă vorbim mult despre siguranță, standardizare și alte aspecte asemănătoare, uităm de multe ori despre alte lucruri importante și anume de cei care folosesc aceste ambarcațiuni, biciclete, despre orice ar fi vorba. Spun că nu este sarcina noastră. Însă, ar trebui să nu uităm pe cei care folosesc aceste embarcațiuni, chiar dacă nu este mandatul nostru de la această comisie. Cred că putem solicita comisiei să vină cu soluții și în acest sens. De aceea, cred că dumneavoastră, ca raportor, puteți să, să sprijiniți amendamentele înaintate de mine, pentru că cred că este o propunere bună și echilibrată și o voi susține. Mulțumesc! Principarea mea îngrijorare este că acesta nu va fi o responsabilitate a Comisiei Europene, ci a statelor membre, um, chiar și în ceea ce privește licențierea, precum și calificările. Însă putem vorbi separat despre acest lucru. Doamna Rude, acum. Și eu sunt de părere că avem uh, un consens larg la comisie și pentru a răspunde domnului Mandes, mă, am oarește probleme în ceea ce privește amendamentul dumneavoastră 58, pentru că aici este vorba despre un articol, nu despre un considerent. Și iată, se pune întrebarea de ce acest uh, amendament nu poate fi inclus într-un considerent. Deci să solicităm comisiei ca ea să dezvolte legislație în domeniul permiselor uh, de conducere a marcațiunilor. Eu cred că acest lucru ar trebui să se regăsească la un considerent și nu într-un articol. În rest, și noi susținem amendamentele înaintate și vorbim și despre uh, gruparea în aceste categorii. Așteptăm documentul de briefing pentru a putea să ne decidem definitiv. Cam atât. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am uitat să menționez acest uh, briefing paper, acest document. Va trebui să vedem uh, cum uh, planificăm totul din punct de vedere temporal. Așadar, documentul va fi disponibil cât de curând, săptămâna aceasta, probabil săptămâna viitoare. Așadar, vom beneficia de el cât de curând și apoi vom putea să discutăm înainte de vot pentru a vedea dacă trebuie, vrem să ținem cont uh, în amendamentele noastre de compromis de anumite idei exprimate în uh, acest document. Și de asemenea vom ține sub cont de, de sugestiile care au fost făcute. Vom uh, împărtăși și noi raportul nostru comisiei. Mai dorește alt deputat să ia cuvântul? Atunci, domnul Gerard, uh, domnule Gerard, vă dau uh, cuvântul. Nu știu dacă este vreun reprezentant de la Consiliu aici. Poate că doriți să ne faceți niște să faceți niște comentarii referitoare la progresele înregistrate la Consiliu. <coughs> Mulțumesc uh, pentru că ne-ați dat ocazia de a face câteva observații în ceea ce privește amendamentele. Voi începe prin uh, a vă prezenta progresele noastre la Consiliu. Suntem aproape de a încheia analiza articolelor și apoi vom trece la anexe. Credem că într-una, două ședințe maxim ale grupului de lucru vom putea încheia etapa de analizare a directivei și a anexelor. Însă, în acest moment, nu avem indicații concrete referitoare la ședințele pe care dorește să le organizeze următoarea președinție. Următoarea ședință a grupului de lucru ar putea să aibă loc în septembrie. Vom încerca, în cooperare cu noua președinție, să organizăm activitatea într-un fel care să ne permită să încheiem acest dosar la, până la sfârșitul anului. În ceea ce privește amendamentele, aș dori să mă refer, în primul rând, la acele amendamente care ne pun nouă mai multe probleme Așadar, primele sunt 41 și 48 referitoare la așa numiții modernizatori. Din punctul nostru de vedere, este vorba despre chestiunile de implementare și ne temem că faptul că acum dezvoltăm un uh, articol poate duce la discuții referitoare la interpretare și pot fi interpretate în așa fel încât toate motoarele modernizate să fie testate. Pentru că chiar dacă se spune că cele care îndeplinesc uh, cerințele nu se schimbă, um, autoritatea este notificată pentru a emite un certificat acest lucru este spus de către producători și lucrurile sunt clare, însă noi ar trebui să testăm pentru a confirma că limitele nu sunt depășite. Aceste teste sunt uh, scumpe, sunt costisitoare și de aceea va fi o problemă. Deci trebuie să vedem cum stau lucrurile. Preferăm așadar să lăsăm aceste chestiuni pentru implementare și vom cere dezvoltarea de linii directoare pentru a putea crea un cadru care va specifica care sunt motoarele care trebuie să fie testate din nou și în care condiții nu va fi nevoie de testare, pentru că testele, după cum spuneam, sunt costisitoare. În ceea ce privește amendamentul 58, chestiunea licențelor, este o chestiune pentru legislația din domeniul transporturilor. Deci nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește discutarea acestui punct. Problema este că nu cade în domeniul de aplicare al acestei directive. În ceea ce privește amendamentul 64, țara de producție, dorim să păstrăm varianta textului nostru pentru că, în plus față de alte argumente, autoritățile de supraveghere a pieței ar putea să dorească să viziteze unitatea de producție. Așadar, indicarea țării de producție este utilă și din acest punct de vedere. Și, și în ceea ce privește echipamentul de la bord, există anumite sisteme specializate Uh, creșterea cerințelor duce la sporirea cerințelor de securitate. Este aici vorba despre specificități tehnice. Așadar, acestea sunt cele mai importante puncte referitoare la amendamentele 48 și 51, pentru că ele nu, 43, îmi cer scuze, 43 și 51, pentru că ele introduc uh, referințe la chestiuni pe care noi le considerăm că nu-și găsesc locul potrivit aici. Uh, de exemplu, verificarea C-marking în uh, considerent când se vorbește despre producători și teste. Testele ar fi o obligație a autorității de supraveghere a piețelor. Asta este la amendamentul 43, iar la 51, încă o dată, inspecțiile sunt o obligație a autorităților de supraveghere a piețelor și au uh, mandatul de a inspecta inopinat apoi referințele referitoare la testele privind biocombustibilii 56-55. Din punctul nostru de vedere, atunci când vor fi folosiți biocombustibilii pe piață, testele vor trebui să fie dezvoltate, în orice caz. Aceasta este o obligație, pentru că trebuie să ne asigurăm că condițiile sunt date pentru a putea face evaluarea de conformitate cu legislația. Amendamentul 56. Dorim să sugerăm doar o reformulare, pentru că noi Credem că rezultatul nu va fi un sistem de uh, categorii de construcție a embarcațiunilor. Deci, dorim să înlocuim cuvântul sistem cu unul mai adecvat. Apoi, amendamentul 57 varianta pe care am propus-o noi este mai lungă decât cea din raport. Ținând cont de acest lucru, lucrurile nu sunt controversate, nu este o problemă foarte mare și dacă îmi permiteți, dorim să vă atragem atenția asupra amendamentului 32 pentru că noi am căzut de acord cu anumite obiective și anume introducerea conceptului de risc. Este vorba de riscul de inversiune. Însă, ceea ce credem noi este că în textul care a fost propus de către comisie devine clar că producătorul trebuie să demonstreze că riscul de inversiune nu există. Sau, dacă există, producătorul trebuie să dovedească că embarcațiunea uh, are suficientă putere astfel încât să rămână flotantă. Acest lucru nu este exprimat suficient de clar în amendamentul care a fost uh, propus de către această comisie. Producătorul are întotdeauna responsabilitatea de a realiza o analiză de risc și de a arăta că nu există acest risc, respectiv dacă există trebuie să arate că uh, că flotabilitatea este suficientă. În ceea ce privește categoriile, nu avem niciun fel de obiecții, în principiu, în ceea ce privește modificarea. Cea mai mare problemă a noastră a fost de a ne asigura referitor la evaluarea impactului. În rest, nu există probleme. Dar dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer și la un alt lucru. Ex S-a considerat uh, util de către părțile implicate și noi credem că referirea de la amendamentul 44 este una bună și anume aceste desemnări ar putea să ducă la confuzie și sunt excesive, pentru că ele au fost sugerate deja de către părțile implicate. Așadar, suntem pregătiți să cooperăm în continuare și mm, suntem dispuși să răspundem la întrebări pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul cuprinzător în ceea ce privește amendamentele. Dacă îmi permiteți, voi conchide. Domnul Schwab și domnule Mandez, vă rog, dacă puteți să-mi acordați atenția. În primul rând, cred că am primit informații importante de la Comisie referitoare la progresul nostru care provin din grupul de lucru al specialiștilor, și anume că următoarea întâlnire a grupului de lucru va avea loc în septembrie. Aceasta este o indicație utilă în ceea ce privește calendarul. Din punctul meu de vedere, doi factori sugerează că ar putea să există o amânare a votului nostru la comisie, poate cu câteva săptămâni, și asta din două motive. În primul rând, pentru că nu vom uh, beneficia de um, studiul de impact până la 30 de aprilie, deci uh, vom avea suficient timp să discutăm despre acest lucru până uh, pe 8 mai și în al doilea rând trebuie să vedem avizele din partea comisiilor Envi și Tran pe care le, le-am invitat astăzi sau mâine și va trebui să înaintăm și amendamentele noastre care să fie luate în considerare de grupurile de lucru. Dar pentru că grupul de lucru se întâlnește abia în septembrie, vom avea suficient timp după ce vom fi votat în comisie să examinăm toate aceste lucruri. De asemenea, cred și mi se pare că nu trebuie să ne grăbim cu uh, raportul uh, la plenara din iunie, pentru că sigur că mai trebuie să vorbim despre aceste lucruri și cu președinția cipriotă. Dacă Raportorii din umbră sunt de acord. Cred că ar fi bine să avem timp suficient pentru a avea o discuție exhaustivă pe marginea acestor lucruri și să uh, ținem cont și de avizele venite de la Envi și de la Tran pentru a putea exprima o poziție consolidată. M-aș bucura ca și Comisia să participe la discuțiile noastre, pentru că în felul acesta vom putea veni cu o declarație cât se poate declară și vom putea îngloba amendamentele în mod eficient pentru a obține consens. Așadar, dacă colegii sunt de acord cu această propunere, vă voi trimite un nou calendar și vom acorda suficient, uh, suficient timp întâlnirii cu raportorii din umbră pentru a putea discuta totul în detaliu. Este o propunere acceptabilă pentru toată lumea? Bun. Voi uh, transmite acest lucru. Domnul De Jong nu este aici, uh, restul raportorilor din umbră sunt prezenți. Vă mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc și comisiei pentru informațiile furnizate. Cred că a fost o discuție foarte utilă. Să vedem dacă putem înregistra progrese pe marginea acestui subiect foarte important. Um suntem mai rapizi cu 5 minute, dar doamna McClarkin este prezentă pentru următorul punct de pe ordine de zi. Haideți să verificăm dacă este întreaga echipă prezentă pentru a putea începe mai devreme. Domnul Repo este prezent, domnul Baldazari este prezent, domnul Schmidt nu este aici, domnul Mandez poate că mai rămâne. Ah, nu, domnul Schmidt este aici. Iată, s-a strecurat în sală, pentru că v-am căutat puțin mai devreme cu privirea, dar nu v-am găsit. Ați fost uh, raportorul nostru din umbră oaspete astăzi aici. Doamna McClarkin este prezentă, așadar, haideți să vedem dacă și reprezentantul comisiei este prezent în sală. Pe cine așteptăm din partea comisiei? Domnul Herbert este aici? Da, v-am văzut. Așadar, toată lumea este prezentă și îi voi da cuvântul doamnei McClarkin pentru a discuta despre programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderi, uh, întreprinderilor mici și mijlocii în perioada 2014-2020. Doamna McClarkin, ați văzut cuvântul. I'm very pleased. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am fost uh, numită raportoare pentru aviz, pentru un asemenea raport care facilitează accesul la finanță, finanțări și promovează antreprenoriatul. Uh, Uh, vizează tinerii și femeile și facilitează accesul la piețe în interiorul Uniunii, un obiectiv pe care îl susținem cu convingere. Uh, aceste probleme sunt importante, cum ar fi crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, nu cred că cineva va fi împotriva mea că avem nevoie de condiții pentru antreprenori, în special IMM-uri și cetățeni care vor să își înființeze companii. Vreau să uh, pun accentul pe câteva uh, domenii noi pentru a crea un domeniu propice companiilor. Uh, vor, vreau să pun accentul pe IMM-uri care sunt coloana vertebrală a economiei. Fac acest lucru în mai multe moduri. În primul rând, putem promova noi modele de afaceri și uh, cooptarea IMM-urilor în noi piețe. Putem uh, îmbunătăți finanțarea atunci când uh, se înființează companii. Mulți cetățeni se confruntă cu multe obstacole și costuri atunci când uh, vor să își înființeze o firmă. Cred că uh, putem face mai mult pentru a facilita înființarea unei firme în Uniunea Europeană. Putem consolida promovarea codului pentru programele IMM-urilor și fondurile pentru IMM-uri pentru ca uh, să se cunoască drepturile în programele pentru întreprinderi, uh, în cadrul rețelei europene pentru întreprinderi, uh, pot să aibă un rol foarte util. IMM-urile pot să trimit, uh, să primească multe oportunități de afaceri prin standarde, prin protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Vreți să vorbesc mai încet? Ah, foarte bine, avem foarte mult timp la dispoziție. Promovând uh, prevederi care ajută foarte mult. Cred că trebuie să ne asigurăm că nu duplicăm măsurile care au fost deja luate de statele membre. De aceea ar fi interesant să vedem rezultatele exercițiului de evaluare al Comisiei Europene cu statele membre. Pentru a ne asigura că uh, banii cheltuiți pentru un program într-adevăr merg spre măsurile respective. Uh, favorizăm regulamentele inteligente uh, cu măsuri care susțin creșterea întreprinderilor. Vrem să aprobăm și uh, sau să simplificăm legislația existentă pentru ca pojara, povara asupra IMM-urilor să fie minimizată promovarea utilizării testului pentru IMM-uri și a testului pentru dovedirea competitivității, care pot fi îndeplinite la nivelul statelor membre uh, și care sunt suficiente pentru a uh, elimina poverile. Uh, vreau să aud mai mult din partea Comisiei și din partea raportorilor din umbră în legătură cu modalitățile de funcționare și de, în legătură cu costurile Trebuie să ne bazăm uh, și pe site-urile existente din statele membre în loc să creăm ceva nou. De asemenea, vreau să știu cum adresează Comisia statisticile că Statele Unite investează mai mult, investesc mai mult, de 5 ori mai mult capital de risc decât noi. Sper că Comisia va uh, remedia acest lucru pentru a păstra poziția Uniunii Europene la nivel global. În ceea ce privește turismul, știu că și domn, domnul Kreutzmann împărtășește, împărtășește acest uh, punct de vedere. Există multe servicii care nu apar, deci am depus amendamente în acest sens. Am, voi depune amendamente în legătură cu impactul de operare pentru a vedea cum au fost uh, îndeplinite obiectivele prin acest program și voi primi, trimite proiectul de aviz pentru traducere joi seara. Munca mea este aproape gata, însă, bineînțeles, uh, aștept să aud ce au de spus raportorii din umbră în legătură cu uh, propunerea pe care vor să o prioritizeze Așadar, rog să îmi trimită propunerile până mâine, înainte de a trimite propunerea mea pentru traducere. Trebuie să ne asigurăm că companiile și în special IMM-urile rămân competitive. Vă mulțumim foarte mult, doamnă McClarkin, uh, pentru că deja ne-ați prezentat anumite idei pentru amendamente. Uh, să vedem ce au de spus raportorii din umbră. Domnul Baldasare. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea este una bună. Este o propunere de a continua acest program, continuând activitatea programului anterior, care deja a avut rezultate foarte bune. obiectivele sunt bune. Finanțarea IMM-urilor, care trebuie să fie susținută în momentul actual în care creditele bancare dispar uh, peste tot în Europa, poate cu puține excepții. Așadar, capacitatea unei companii de a-și susține creșterea rămâne de importanță fundamentală. Consider de asemenea că nu este necesar să avem măsuri de conectare a diverselor măsuri implicate în program și programele din statele membre care țin de politica de coeziune sau nu. În primul rând, 1,4 miliarde de euro ca sumă totală. Această sumă ar putea să crească. Astăzi, cea mai mare problemă pe care o avem ține de găsirea finanțării pentru companii. Aceste sume ar trebui să fie redistribuite, poate diferit. Dacă legăm proiectul de simplificare administrativă. Este adevărat că durează prea mult să înființezi o firmă și costă prea mult, există prea multe uh, obstacole în calea finanțării firmelor europene. Ar fi fost o idee foarte bună să includem turismul printre sectoarele economiei acoperite de către de acest program. Obiectivul este ca Europa să fie destinația turistică numărul 1 din lume. Dacă ne uităm la PIB-ul generat de turism în momentul actual, noile puteri ale Comisiei sub tratatul de la Lisabona, poate Comisia ar putea să facă mai mult aici. Nu doar prin uh, compania sa, ci și, și nu doar pentru companii, ci în interesul Uniunii Europene în general, mi se pare ușor de înțeles că încercăm să obținem aceste obiective este normal să ajutăm firmele europene să uh, capete dimensiuni internaționale, nu doar europene, și trebuie să legăm acest lucru de dezbaterea pe care tocmai am purtat-o în legătură cu piața digitală europeană, pentru a încuraja companiile europene să uh, încerce să acționeze și la nivel transfrontalier. Trebuie să încurajăm o atitudine proactivă pentru IMM-uri, posibilitatea de a depăși granițele statului sau regiunii proprii este foarte importantă avem rețele transeuropene care trebuie să unească companiile care au lucruri în comun, însă avem nevoie și de un instrument care să susțină crearea de rețele, de consorții, de IMM-uri, pentru că pot să apară economii de scară pentru a căpăta acces la piețe din afara Europei, India, Brazilia, China. Poate va fi posibil dacă din ce în ce mai multe uh, mici companii și-ar uni forțele pentru a avea o pondere mai mare. La fel de important mi se pare un alt obiectiv al programului, și anume de a încuraja companiile sau cetățenii să aibă un spirit antreprenorial. Bineînțeles, criza economică restrânge interesul cetățenilor în a-și înființa propria firmă. Măsurile sugerate aici, unele dintre măsurile sugerate aici sunt foarte utile. Sunt măsuri esențiale dacă vrem să monitorizăm în mod detaliat munca de promovare și finanțare a IMM-urilor. Mulțumim, domnule Baldasare. Domnul Repo. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte bine că Comisia a decis să consolideze competitivitatea companiilor europene. Era nevoie de măsuri de acest tip și mi se pare important să subliniem că, conform cercetărilor, s-au creat 25% în mai multe locuri de muncă în 2010 de, datorită IMM-urilor. În Finlanda cifra a fost mai, mai degrabă 9%, însă IMM-urile sunt locomotiva economiei uh, și parteneri strategici în strategia UE 2020 avem câteva preocupări legate de acest program cu toate acestea. Pentru că ni se pare că ar trebui să vizeze alte sectoare ale economiei, nu doar sectorul high-tech sau uh, sectoare care oferă oportunități de creștere rapidă. Ar trebui să implementăm programul Orizont 2020 mai rapid și să îl legăm de programul COSME. Bineînțeles că înțeleg că în climatul economic actual este dificil să creștem finanțarea pentru programul COSME. Cu toate acestea, suma de 2,5 miliarde de euro pentru întreaga perioadă nu pare foarte ambițioasă. Avem 80 de milioane de euro în programul Orizont 2020 și aceste sume pot să fie foarte utile pentru firme, pentru IMM-uri. Nu vrem ca acest program COSME să fie un program cosmetic, superficial. Cu toate acestea, lucrul este încă în fazele inițiale, așadar vom putea să mai purtăm discuții ulterior. Sunt sigur că doamna McClarkin va redacta un raport care va ajuta IMM-urilor să, IMM-urile să ducă, mai, să, să înainteze pe drumul către obiectivele 2020. Vă mulțumesc, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei. Uneori mi se pare că vorbim foarte mult și nu facem suficient. Vorbim foarte mult, și propunerile noastre nu sunt cunoscute de către cei care au nevoie de ele. Este o problemă generală. Am prezidat un seminar pentru IMM-uri un an și jumătate în urmă și au fost informați că ei ar putea să aibă acces la anumite programe comunitare și ne-au, ne-au spus că nu știau acest lucru, foarte puțin cunoșteau acest uh, fapt. Bineînțeles că programul despre care discutăm este unul bun. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei, după cum a spus doamna McClarkin. La grupul nostru încercăm să fim noi înșine mai activi, membrii din grup, grupului nostru fac o campanie pentru anumite probleme, cum ar fi reglementări, inteligente și, un, uh, și reguli simplificate. S-a menționat că obiectivul este o simplificare de 25% până în 2012. O întrebare foarte concretă este dacă am îndeplinit acest obiectiv, pentru că în țara mea vorbim despre acest această simplificare de ani de zile și încercăm să facem multe lucruri. Sper că guvernul meu acționează, însă mi se pare că nu se face suficient. Uh, accesul la finanțare și, în al treilea rând, uh, un acces mai bun pe piață pentru IMM-uri. Toate aceste aspecte sunt acoperite de asemenea, spiritul antreprenorial mi se pare foarte important. Citesc în text că doar 45% din cetățenii Uniunii și mai puțin decât 40% dintre femei își doresc să fie angajați independenți. Este o cifră mult mai uh, scăzută decât cea din Statele Unite. Trebuie să facem mai mult pentru a promova spiritul antreprenorial unii adolescenți îmi spuneau că voresc, doresc să apară la televizor sau să fie doctori um, și nu să lucreze pe uh, cont propriu, pentru că în acest fel uh, viața lor ar fi mai complicată. Cred că trebuie să schimbăm aceste atitudini, pentru că cei care lucrează pe cont propriu sunt eroi Europei creează locuri de muncă. Um, poate ar trebui să avem un premiu european pentru ei. Nu am fost aici de la început, însă am avut audiere la Econ cu domnul Draghi, guvernatorul BCE. Și, după cum știți, uh, BCE-ul are o uh, Uh, operațiune de refinanțare pe termen lung. A fost uh, uh, criticată foarte mult independența Băncii Centrale Europene, însă explicația domnului Draghi este că aceste fonduri pe lângă nu, aceste fonduri trebuie să vină direct din economia reală, însă fondurile nu vin de acolo. Problema este că Uh, sperăm că situația se remediază, însă, în ceea ce privește IMM-urile, rezultatele nu au fost pozitive. În parte datorită domnului Draghi, pentru că situația, în termeni generali, este extrem de negativă acum. Așadar, chiar dacă există accesul la finanțare, companiile se tem să utilizeze aceste fonduri un sector al căr- ale cărui comentarii aș dori să le aud. Trebuie să recunosc că nu îmi place foarte mult politica agricolă comună aici la Parlament și în Uniunea Europeană, însă sectorul mi se pare unul foarte important. Putem face mult mai mult acolo. Și pentru IMM-uri. Aș dori, poate, ca raportoarea sau comisia să îmi spună care este opinia uh, lor în acest sens. Poate următorul pas ar fi ca antreprenorii să își poată finanța mai mult activitățile singuri. Comisia spune că măsurile propuse ar trebui să creeze 5300 de loc, noi locuri de muncă. Prin implicarea comerțului online uh, se poate facilita uh, înființarea de locuri de companii de către tineri. Uh, salut această cifră, însă aș dori să știu cât este de realistă. Pentru că este o cifră foarte mică, 5300 de locuri de muncă dacă privim rata șomajului în anumite state membre. Încheie aici, însă, poate șomajul tinerilor este una dintre problemele cele mai presante în momentul actual în Uniunea Europeană. Ne-a uh, făcut foarte multe probleme politice și ne preocupă foarte mult la nivel politic în toată Europa. Însă, în principal, avem aceleași idei cu raportoarea și aștept uh, comentarii din partea Comisiei. Much for those points. Um... raportoare și mă bucur uh, foarte mult că pot să vorbesc după domnul Schmidt, pentru că doresc să mă refer la două lucruri pe care le-a spus. Suntem uh, de acord în multe privințe și eu o susțin pe raportoare. Însă, când vine vorba despre IMM-uri, birocrație și uh, reducerea birocrației, um, sunt oarecum împărțită, pentru că am făcut un studiu Uh, referitor la IMM-uri în regiunea de unde provin eu, Baden-Württemberg, construcția de utilaje și a fost foarte clar un lucru și anume că IMM-urile uh, respectiv uh, legislația din, de mediu este importantă pentru ei, pentru că ei consideră că pe, piețele internă, pe piața internă beneficiază de avantaje competitive în acest fel. Deci, economia verde este o provocare rezonabilă pentru IMM-uri, însă legislația trebuie să fie una bună și coerentă, o legislație de încredere. Acesta a fost punctul care a fost menționat mereu. Iar în ceea ce privește coerența, doresc să mă refer la șomajul în rândul tinerilor, pentru că atunci când Mit mic la mittleren Unternehmen muss Când vorbim despre șomajul tinerilor, trebuie să știm că există diferențe în țările noastre. Arbeitslosigkeit. În uh, Germania este o problemă mare în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Acum există această formare duală care este dată de către recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. În felul acesta, uh, se ajunge la o oarecare presiune. Și revin asupra subiectului coerența. La nivel european nu trebuie să uh, ne asigurăm că există numai finanțarea corespunzătoare, ci că și legislația este corespunzătoare. Pentru că în felul acesta IMM-urile beneficiază de un fir roșu în funcție de care să se orienteze. În ceea ce privește alocarea contractelor, cred că am uh, obținut rezultate bune pentru că Comisia Europeană a um, exercitat presiune. Însă acest lucru nu s-a întâmplat în toate domeniile. Există multe sectoare unde nu stau așa lucrurile. Am menționat calificările profesionale și există și alte sectoare care ar trebui să mai fie verificate pentru a vedea dacă promovează IMM-urile sau mai degrabă le îngreunează activitatea. Și cu aceasta îmi închei uh, intervenția. Thank you very much. Uh, and then finally... Mulțumesc foarte mult. pentru economie și cum putem uh, folosi între, întreprinzătorii pentru a atinge acest uh, rezultat bun pentru economie. Eu nu sunt de acord cu această abordare. În loc să creăm un nou program cu o sumă limitată de bani, 2,5 uh, miliarde de euro este foarte puțin, un program cu un, efect foarte redus, în loc să facem acest lucru, ar trebui să se centralizeze accesul la finanțare în câteva instrumente, după care se descentralizează la nivel local. Am uh, verificat și până acum nu s-a organizat nimic în Parlamentul European. Cred că dacă procedăm așa și facem acest lucru, atunci vom fi antreprenori, nu în baza unui astfel de program. Uh, aceste modificări sunt mult prea drastice și nu voi fi în favoarea lor. Good. Well, thank you for your forthright comments on that. Mulțumesc, mulțumesc pentru comentariile făcute. Înseamnă că vom avea o dezbatere mai uh, exhaustivă. Îi dau cuvântul domnului Gerhard, care probabil va dori și dânsa să uh, contribuie și apoi voi invita comisia să ia cuvântul rapid. Mai urmează și alte prezentări, uh, ne presează timpul. Deci Doamna Gebhardt, mulțumesc! Socialdemocrații nu sunt niște uh, eliberatori și niște... și doresc să subliniez acest lucru. Noi uh, noi nu, sus, noi sus, nu susținem liberalizarea în acest fel și trebuie să subliniem acest lucru. Cred că trebuie să ne asigurăm că Birocrația este redusă la minim, pentru că acesta este unul dintre subiectele care îi afectează pe mulți cetățeni. Este vorba despre contabilitate și despre alte aspecte asemănătoare, referitor la care trebuie să ne gândim cum stau lucrurile. Însă, mai puțină birocrație nu înseamnă mai puțină reglementare. Avem nevoie în continuare de reguli comune. Am uh, avut experiența din eh, discuțiile pe care le-am avut cu IMM-urile, pe care le vizitez uh, în mod periodic, că pentru IMM-uri este un aspect foarte important, care apare mereu în discuții și anume, indiferent de regulile pe care le avem, important este ca aceste reguli să nu se modifice non-stop pentru a putea avea o bază credibilă. Despre asta este vorba. Practic este firul roșu de care beneficiază și ei nu se bucură de modificarea continuă a regulilor, a legislației, pentru că doresc să beneficieze de planificări continue și pe termen lung. Acest aspect este pentru ei mai important decât multe altele. Un al doilea punct important este faptul că, sigur că sunt importante și criteriile de calitate care trebuie definite. Și acesta este tocmai domeniul în care putem să intervenim pentru IMM-uri, pentru că până la urmă este vorba despre niște nișe uh, care pun accentul pe calitate în mod deosebit, nișe unde sunt solicitate anumite produse, tocmai în uh, domeniul construcției de utilaje, de exemplu, sau alte domenii foarte tehnice, care uh, nu au piețe de desfacere foarte mari, dar care sunt absolut necesare. Aceste domenii uh, sunt uh, cuprinse în activitatea multor IMM-uri și aici calitatea trebuie să fie tot una foarte mare. Și ultimul punct pe care doream să-l menționez trebuie să existe și posibilitatea finanțării. Și tocmai în uh, această perioadă a crizei financiare și economice prin care trecem, există mult prea multe obstacole din partea băncilor care sunt puse în calea IMM-urilor și acestea le creează foarte multe probleme. Acesta este un alt domeniu în care trebuie să acționăm pentru a înregistra progrese. Trebuie să încercăm să vedem uh, care sunt problemele specifice ale IMM-urilor. Și eu cred că este bine să procedăm așa, mai bine decât să redactăm un program mare în care să scriem foarte multe lucruri, dar că, cu care să nu rezolvăm nimic. Trebuie să avem o abordare mai precisă. Acest lucru este important. Well, thank you uh, all very much. I... Mulțumesc foarte mult. Îl uh, Înțeleg punctul de vedere al uh, domnului Dion. Într-adevăr, pare să fie o confuzie între ceea ce ar trebui să facem uh, din punct de vedere politic, să îmbunătățim condițiile cadru și ceea ce uh, trebuie finanțat, accesul la piețe, punctele de uh, contact trebuie să fie uh, promovate pentru că sunt uh, un uh, acces la oportunități și uh, aș vrea să amintesc tuturor că este important să utilizeze achizițiile în așa fel încât să se încurajeze piața internă. Voi depune un amendament pe această temă pe care îl va susține fără îndoială și doamna Rule. Vreți să uh, comentați înainte de a da cuvântul uh, raportorului? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să răspund la o serie de observații, care sunt cât se poate de valabile. Într-adevăr, Cosmo are un buget moderat, în proporție de 66% se va axa pe acțiunile menite, de, menite să susțină IMM-urile, IMM este vorba despre COSME și restul este un buget mic, dar poate avea un efect semnificativ asupra mediului de afaceri. Ne vom axa activitățile asupra patru uh, domenii. Accesul la finanțare. Capitalul in, pentru uh, noile întreprinderi este doar un instrument la care se adaugă instrumentele aferente programului Orizont 2020. Uh, nu vrem să um, concurăm cu aceste instrumente, vrem să um, le completăm. Al doilea obiectiv este a îmbunătăți accesul la piețe. Accesul la piețe este foarte important. Domnul Caieha, directorul general, se află în Brazilia, se va duce și în Uruguay și Chile și va vedea cum se pot uh, exploata oportunitățile furnizate de uh, piețele din uh, uh, Brazilia. Vrem ca informațiile să fie disponibile, vrem să utilizăm acest portal um, fără a să, să folosim acest portal. În ceea ce privește internaționalizarea, trebuie să ajutăm uh, IMM-urile în uh, ceea ce privește problemele IPR. O altă prioritate, a treia prioritate, este promovarea antreprenoriatului. Un exemplu. În 2007, dura 12 zile să creeze o companie. Astăzi durează 7 zile. În medie. Vrem să continuăm uh, acțiunile. Peste 3.000 de antreprenori au beneficiat de aceste programe de schimb care pot să fie Uh, conduse de antreprenori experimentați. Câteva exemple în privința felului în care promovăm antreprenoriatul. A patra prioritate este îmbunătățirea mediului de afaceri. Trebuie să ne um, bazăm, uh, să, să uh, promovăm toate um, programele menite să stimuleze crearea de IMM-uri, creăm locuri de muncă, este suficient să vedeți raportul de evaluare CIP, foarte multe întreprinderi care au primit bani din partea CIP au creat locuri de muncă. Competitivitatea nu este împotriva sustenabilității. În sfârșit, de ce turismul? Turismul um, are un uh, articol specific în uh, zona, uh, în uh, spațiul uh, european. Vrem să susținem acțiunile care se adaugă la ceea ce fac statele membre. Cred că în felul acesta am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră și aștept uh, întâlniri bilaterale cu dumneavoastră dacă aveți nevoie de răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. A fost un răspuns util și concis. Îi dau uh, cuvântul doamnei McClarkin. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg punctul de vedere al domnului Dion Când am vorbit cu reprezentanții IMM-urilor în uh, Marea Britanie, mi-au spus că își doresc să nu se interfereze, să nu interferăm atât de mult în activitatea lor. Vrem să reducem birocrația. La ora actuală avem această propunere pe masă. Um, Comisia ITRE trebuie să um, primească și uh, propunerea din partea IMCO. Este vorba despre 2,5 miliarde de euro, ceva mai mult decât uh, uh, spuneam. Vrem să acționăm în, această, în acest domeniu, să nu ne limităm la comunicatele de presă. Cred că nu putem să evidențiem un sector, trebuie să acoperim toate sectoarele pentru a evita Um, uh, pentru, a, pentru că uh, economia europeană este diversificată. Trebuie să uh, promovăm spiritul antreprenorial și să încercăm să rezolvăm problema foarte gravă care este accesul la finanțare. Vă rog să vă asigurați că fondurile care sunt disponibile pentru băncile europene uh, sunt uh, că băncile uh, acelea acordă fonduri și aș vrea să spun comisiei că consider că majoritatea fondurilor ar trebui să permită finanțarea IMM-urilor noi ne concentrăm pe costurile de gestiune și administrare. Trebuie să vedem cât de ușor uh, se pot accesa aceste fonduri. Sper că vom uh, face ca această contribuție să fie mult mai puternică. Thank you very much. Uh, you're going to send your uh, draft. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, trimite proiectul de aviz către traducere săptămâna viitoare. 30-31 mai, apoi termenul de îndepunere a amendamentelor 7 iunie și uh, votul la plenara din iulie. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această discuție și aștept să continuăm discuțiile pe marginea acesteia. Voiam să verific împreună cu doamna Galler. Domnul Schmidt este aici, domnul Sivici nu mai este aici, doamna Rule este aici, eu sunt prezent. Așadar, Cred că vom uh, beneficia de o prezentare din partea Comisiei referitor la întreaga propunere, uh, un lucru pe care îl salut. Sugestia mea este să ne concentrăm asupra acestei prezentări în următoarele 20 de minute și apoi vom avea un schimb de opinii la o următoare ședință, pentru că nu mai avem timp de discuții acum. Va trebui să facem loc pentru acest lucru în programul dumneavoastră, dar vă dau acum cuvântul pentru a face prezentarea acestei propuneri. Oui, monsieur le président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să iau cuvântul înainte de prezentare pentru că câștigăm timp pentru a pune primele întrebări pentru acest prim schimb de opinii. Miza acestei propuneri este fundamentală pentru că este vorba de poziționarea Uniunii Europene în cursa tehnologică de la scară mondială. În momentul actual, internetul are o importanță capitală pentru ocupare o cifră de 800 de miliarde, miliarde de euro până în 2020, deci peste 100, 100% din PIB-ul Uniunii Europene. Este clar că Uniunea Europeană nu put, poate să rămână în urmă datorită a absenței de fluiditate a pieței interne. Mă gândesc aici și la uh, serviciile digitale neinteroperabile între statele membre, uh, sau decizii politice care sunt insuficient de ambițioase. Voi trece la esențial, am patru observații și după aceea ridic patru prime întrebări în legăt- uh, la care comisia va putea să răspundă. În primul rând, avem uh, am o părere favorabilă în legătură cu propunerea Comisiei Europene. Propunerile de uh, actualizare a agendei digitale sunt aici. Sper că vor deveni operaționale pentru ca uh, să intre în vigoare fără întârziere. Există vreo problemă? Nu, do- doar verificăm să vedem dacă avem suficiente, dacă totul este pregătit pentru a continua. În al doilea rând, Comisia nu s-a înșelat. Consider că apare un consens foarte clar în legătură cu aceste probleme. Uniunea Europeană trebuie să ajute uh, regiunile mai izolate de aceea, proiectul de interes comun trebuie să se concentreze în prioritate pe infrastructurile care lipsesc sau care trebuie uh, reînnoite pentru a uh, garanta interconectivitatea rețelelor europene. Însă, trebuie să înțelegem că trebuie să acționăm acolo unde există neajunsuri pentru că obiectivul nu este de a distorsiona concurența, distorsiuni care ar demotiva sectorul privat de investiții. În al treilea rând, secțiunea 3 a anexei este foarte importantă pentru că aici Uniunea Europeană își poate dovedi valoarea adăugată pentru că ea va dezvolta un proiect cum ar fi europeană unde oferta serviciilor este multilingvă. Reutilizarea datelor publice cu potențialul de 4 miliarde pe an pentru economiile noastre trebuie să um, utilizăm conceptul de neutralitate tehnologică ca criteriu pentru alegerea acestui proiect de interes comun. Bineînțeles, colegii pot să intervină, însă trec direct la întrebările pe care le voi uh, pune comisie înainte de prezentare. În primul rând, care sunt părțile întâlnite de către comisie? cred că în mare putem să acceptăm proiectele de interes comun menționate în indexul regulamentului, însă aș fi dorit să uh, cunosc criteriile reținute de către comisie. 9,2 miliarde de euro, euro vor fi atribuite rețelelor de telecomunicații uh, 6 miliarde pentru rețelele de telecomunicații și 2 miliarde pentru serviciile digitale. Cum a decis uh, Comisia această repartizare? Există în propunerea sa o problemă care ține de ofertă și de cerere. Sper că vom putea face eforturi suplimentare în acest sens. Este, de aceea este important să-i susținem pe utilizatorii pionieri pentru a duce la creșterea cererii de servicii digitale și pentru a asigura viabilitatea economică acestora. În al treilea rând, cum vrea să urme, urmărească uh, Comisia punerea în aplicare a fondurilor. Dacă jumătate din perioada de programare mai puțin decât uh, dacă la jumătatea perioadei, dacă nu au fost uh, angajate mai mult de jumătate din 9,2 miliarde, ce se va întâmpla cu programarea? O campanie de publicitate sau un plan de comunicare uh, sunt avute în vedere pentru uh, a informa actorii implicați de acest mecanism. Mă gândesc, de exemplu, la entitățile regionale. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul comisiei uh, pentru a-mi răspunde eventual la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Sper că vom avea timp și pentru întrebări. Haideți să verificăm cu domnul Schmidt um, și doamna Rule poate au întrebări sau îmi sunteți uh, mulțumiți și au fost o, cuprinse toate, toate punctele doresc să subliniez un punct și anume cred că punctul despre care vorbim se referă la modul în care vom umple golul între ceea ce prezintă Comisia și așteptările statelor membre această ambiție de 100 de megabits care să ajungă la tot mai multă populație. Investițiile care se fac în prezent sunt uh, mult tergiversate și cred că este nevoie de o accelerare foarte mare pentru a ne apropia măcar de ceea ce ne-am propus, de așteptările noastre. Acestea sunt uh, informații pe care le avem de la analiștii Telecom și sper că vor exista soluții cât mai curând. Îl uh, salut pe Filipo Munisteri din partea DG IMSO aveți un sfert de oră pentru prezentarea dumneavoastră și câteva răspunsuri pe care să le furnizați. Sper să reușiți să gestionați această situație. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai uh, succint pentru a mă încadra în cele 15 minute. Următorul slide, vă rog. Uh, Facilitatea Europeană de Conectare. Dacă este să vorbim despre aceasta, vorbim despre uh, afirmarea pe viitor a economiei europene. Se pare că există o prepastie. există mai multe studii care se ocupă de acest lucru, dar vorbim despre 220 până la 270 de miliarde de investiții necesare pentru a uh, beneficia de bandă largă super rapidă uh, care să ajungă în toate gospodările până în 2020. După cum am spus, investițiile sunt un pic uh, tergiversate. Um, și ne așteptăm uh, ca până în 2020 să fie investiți mai mult de 50 de miliarde de euro de către operatori privați. În felul acesta punem pe picioare Facilitatea Europeană de Conectare. Uh, bugetul total este de 9,2 miliarde, care va fi împărțit în 7 miliarde pentru de largă și 2 miliarde pentru servicii digitale. Aceste, acestea sunt instrumente pentru care ne străduim să obținem granturi, granturi financiare. Serviciile digitale trebuie să fie și ele finanțate. În ceea ce privește banda largă și infrastructura pentru bandă largă, vom folosi diferite mixuri de granturi și instrumente financiare conform uh, diferitelor sectoare în care intervenim. Cel mai important punct este să încercăm să nu eliminăm nimic din ceea ce ar putea oferi piața fără sprijinul nostru și să încercăm să ne concentrăm pe zonele în care piața nu ar uh, oferi nimic, pentru că acesta ar fi un model viabil de acțiune. Instrumentele financiare ne permit să oferim un efect de leverage care poate fi calculat pentru acest tip de infrastructură și, se, și poate fi de 6-7 ori uh, suma Uh, de bani investită de către Comisie. Acest lucru prin uh, Banca Europeană de Investiții. Acest lucru ne-ar permite să acoperim cam 45 de milioane de gospodării cu bandă largă. Aceasta este definiția um, obiectivelor noastre. Voi trece foarte rapid peste acest lucru. De ce vom investi? Pentru că nivelul actual de investiții nu este suficient pentru a asigura creștere, nu există un acord uh, între uh, investiții um, și competitori, se, iar riscul perceput uh, este unul foarte mare. În fine, există costuri de capital și um, această criză a creditelor uh, afectează uh, întreprinderile europene. În plus, există o problemă în ceea ce privește lipsa de um, business case-uri în aceste zone suburbane și în ceea ce privește serviciile digitale, uh, Europa uh, este puțin mai uh, înaintată, iar Comisia Europeană sau ceea ce încercăm noi să facem este să corelăm uh, serviciile digitale care nu sunt finanțate de toate statele membre, dar ar fi finanțate sub o umbrelă comună. Dacă dorim să beneficiem de aceste servicii digitale, uh, trebuie să ne gândim că acestea sunt ancorate în uh, programele uh, ICTVS care se desfășoară în acest moment. Vorbim mereu despre o, o desfășurare la scară largă. Pe de altă parte, anumite servicii digitale propuse sunt noi și nu se regăsesc în proiectele pilot. Haideți să trecem la următorul slide. Vom trece prin uh, prepația aceasta despre care vorbim între cerere și ofertă. Dacă este să privim către următorii 10 ani, nu știm exact ce tip de aplicații vor fi dezvoltate de piață, însă știm care sunt uh, aplicațiile derulate în acest moment de mm, programele pe care le finanțăm din cadrul uh, din cel de-al șaptele cadru financiar. Cu siguranță va exista nevoie mai mare de bandă largă pe viitor. Dacă este să ne gândim unde ne găseam acum 10 ani, nimeni nu s-ar fi gândit la platforme de cloud computing, la Facebook, Dropbox și alte asemenea lucruri. Vom continua mm, cu siguranță pe aceeași linie de evoluție și în următorii șapte ani și chiar mai departe. Ceea ce aș dori să subliniez mm, o dată în plus, trecând la următorul slide, este faptul că suntem în continuare puțin mm, Înapoi, în ceea ce privește banda largă ultrafast. Vorbim aici despre neutralitatea tehnologică. Nu știm în 2020 care va fi tehnologia de care vom beneficia. În acest moment, sateliții nu îndeplinesc uh, cerințele uh, agendei digitale de 100 de MB, dar Poate că în 2020 aceste cerințe vor fi îndeplinite. De aceea, cred că trebuie să ne gândim în continuare foarte bine la neutralitatea tehnologică a propunerii. Această uh, prăpastie, acest gol de furnizare în oferta noastră uh, este foarte important. Trebuie să ne gândim și la dezvoltarea de cloud computing. Acesta va uh, cere o bandă largă mult mai simetrică. Acest lucru este important pentru că competitivitatea IMM-urilor europene se va baza foarte mult pe platformele de cloud computing în următorii 10-20 de ani. Acest slide este o repetare primele um, culoane prezintă situația din uh, Japonia și Corea, veți putea observa că majoritatea statelor membre sunt uh, în urma acestora. Anumite state baltice uh, stau mai bine decât media OECD, cum ar fi Republica Slovaciei. Um, noile state membre au fost mai rapide în actualizarea sistemelor lor de infrastructură deci acesta este motivul uh, pentru care uh, lucrurile stau așa. Apoi, trecând mai departe, ajungem la următorul domeniu și anume pentru a obține beneficii sociale și creștere economică pentru piața unică digitală uh, împreună cu um, și pentru a îndeplini obiectivele agendei digitale europene trebuie să se ajungă la Până în 2020 trebuie să existe acces pentru toți europenii de 30 de megabytes pe secundă Uh, și acces de 50% al tuturor europenilor la conexiunile de 100 de megabytes pe secundă. Pentru acest lucru sunt necesare investiții. Pe de altă parte, trebuie să facilităm uh, efortul statelor membre de a beneficia de servicii digitale interconectate, interoperabile. Deci trebuie să existe o legătură între platformele care există deja la nivel național. Nu dorim să creăm noi platforme care să le înlocuiască pe uh, cele existente la nivel național, care au fost deja finanțate până în prezent. Deci nu aceasta este situația. Obiectivele operaționale reiterează o dată în plus ceea ce s-a spus deja despre viabilitatea sau uh, lipsa de viabilitate a proiectelor de broadband, acolo unde nu există business case, acolo trebuie să se intervină. Așadar, uh, da, Cred că trebuie să trecem mai departe. Voi trece rapid prin uh, următorul slide. Este vorba despre banda largă. Unde vom interveni? În zonele urbane, acestea nu ar trebui să fie o prioritate pentru că piața probabil că va furniza în uh, următorii ani uh, sau furnizează deja de exemplu, dacă este să mergem la Stockholm sau în alte părți, există deja FTTH. Însă, în anumite zone suburbane, situația este diferită. Ea depinde de uh, cât de afluentă este zona respectivă, depinde de densitatea zonelor respective și de disponibilitatea de a investi din partea statelor membre, respectiv din partea unor actori uh, privați care doresc să investească, cum ar fi telcos sau Uh, municipalitățile din anumite state membre. În ceea ce privește zonele rurale, uh, situația este total diferită. În acest moment, în zonele rurale, vorbim despre o medie de 2500 de euro pe linie pentru a conecta uh, în medie o gospodărie. Iar piața nu va plăti acest preț. Beneficierii uh, sigur, telecoms, utilities, municipalitățile, organismele regionale de la fața locului, noile alianțe, noile companii de investiții care doresc să uh, fie implicate în uh, acest tip de proiecte CEF. Toți acești, uh, toate aceste părți implicate sunt enumerate mai sus. Acesta este un slide care provine dintr-un studiu al Comisiei realizat de Banca Europeană pentru Investiții, deci nu de noi, și prezintă un număr de scenarii care sunt care de care mai ambițios, iar ideea este că ambiția ca Comisiei coincide cu uh, cel mai ambițios scenariu și anume 21 de miliarde de euro, 221 de miliarde de euro ca investiție maximă. În felul acesta sunt uh, acoperite și zonele care uh, în prezent beneficiază de acoperire prin cablu. Dar depinde de statele membru care sunt luate în considerare, pentru că nu toate uh, statele membre au această conexiune de internet prin cablu. Trecând la următorul slide, serviciile digitale și infrastructură. Vorbim aici despre infrastructura digitală uh, publică, e-government, e-health, crearea de platforme pentru noi industrii. Acest lucru va genera economii mari, cel puțin pentru infrastructura noastră, echizițiile electronice. Acestea se regăsesc acum uh, într-un pilot proiect care se cheamă Pepo. Noi am calculat că am putea să economisim astfel până la 50 de miliarde de euro, permițând uh, la nivel vertical uh, companiilor europene să acceseze prin Camera de Comerț uh, și industrie locală um, bazele de date um, ale noastre. În felul acesta se pot facilita tranzacțiile transfrontaliere. Dacă este să ne gândim la servicii, și aici există servicii care se referă la rețelele inteligente, uh, lucru armonizat la um, partea care vizează energia din Facilitatea Europeană pentru Conectare. Vorbim despre noile rețele, încercăm să creăm sinergii cu um, sectorul energetic și, așa cum a spus și doamna Galo, există mai multe servicii care se axează mai puțin uh, pe partea economică, dar se referă la aspecte vitale precum uh, patrimoniul cultural european și alte aspecte de acest gen. Acest program uh, este deja în desfășurare. Alte servicii e-government, dar referitor la acesta puteți să ne contactați, vă putem uh, oferi foarte multe informații cuprinzătoare. Vorbim aici despre servicii de e-health, e-identification. Poți să fii uh, într-un stat membru și să poți opera, să poți beneficia de un card electronic, dacă trăiești într-o țară care nu beneficiază și nu are asemenea carduri electronice, um, se poate obține permisul de conducere sau alte asemenea documente. Accesul la informații din sectorul public și servicii multilingvistice, uh, servicii de traducere, serviciile multilingvistice, serviciile de partajare a informațiilor și a datelor. Aceasta este practic esența infrastructurii, pentru că în felul acesta tot sistemul poate funcționa. Cred că trebuie să vă întrerup aici. Eu cred că ați acoperit deja uh, sectoarele esențiale în ceea ce privește programele de investiții. Avem uh, material important în ceea ce privește impactul și uh, guvernanța electronică. Și Așa cum a sugerat doamna Galo, mă interesează să aranjăm o întâlnire cu raportori din umbră și vă invităm să participați pentru a putea să beneficiem și mai mult de informațiile dumneavoastră. Avem copii ale acestei prezentări. Uh, guvernanța electronică este foarte importantă pentru noi, dar și aspectele pieței unice digitale sunt foarte importante, precum și serviciile digitale. Toate acestea joacă un rol important și cred că echilibrul între rețele și modul în care sunt furnizate serviciile prin intermediul acestor rețele reprezintă un aspect foarte important, iar echilibrul între cele două componente mm, asupra acestuia merită să ne aplecăm. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit. Îmi cer scuze că nu am avut suficient timp la dispoziție pentru a aprofunda acest subiect. Calendarul uh, dumneavoastră în acest moment Până la sfârșitul lui mai uh, veți trimite raportul spre traducere și apoi vom organiza o nouă ședință, precum și cea cu raportorii din umbră. Observațiile cele mai importante de raportul dumneavoastră uh, vom vota asupra acestora în 20-25 iunie. Cam pe 10 octombrie vom ajunge la vot. Așadar, mulțumesc foarte mult, doamne Galo. Mulțumesc, domnule Munisteri, pentru faptul că ați venit și ați fost alături de noi. Este o propunere foarte bună. Membrilor acestei comisii uh, le spun că trebuie să revină aici la ora 3 pentru o audiere foarte importantă. Este vorba despre recunoașterea calificărilor profesionale. Vom discuta despre ea până la 17.30, după care urmează reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc pentru prezență abia așteptăm să continuăm toate proiectele inițiate până acum.